Innanzitutto diamo il benvenuto. Continuăm cu ordinea de zi. Aș dori să urez bun venit domnului Figel, trimisul special pentru promovarea libertății religioase sau de convingeri în afara Uniunii Europene, în 24 iunie 2013 Comisia de Afaceri Externe a adoptat linii directoare pentru promovarea și protecția libertății religioase sau de cult, iar Parlamentul a susținut întotdeauna minoritățile religioase. Iar în 4 februarie 2016 a adoptat o rezoluție în care se vorbește despre exterminarea minorităților religioase de către Daesh. Și am cerut uh, numirea unui trimis special pentru libertatea de cult sau de convingeri pentru Uniunea Europeană. În 6 mai 2016, președintele Juncker l-a numit pe domnul Ian Figel și i-a uh, conferit uh, această răspundere de ce a devenit uh, trimis special pentru promovarea libertății religioase sau de convingeri în afara Uniunii Europene. Parlamentul European monitorizează situația. Sigur că e foarte greu uh, să monitorizăm uh, situația minorităților uh, religioase. Parlamentul European a adoptat o serie de rezoluții care condamnă încălcarea drepturilor omului în uh, totalitatea lor. Mulțumim pentru prezență, domnule Figel, pentru a ne uh, prezenta misiunea dumneavoastră, competențele, uh, responsabilitățile dumneavoastră, uh, care vizează mai ales Sudanul de Sud și Egiptul. Ne-ar plăcea ca astăzi să ne faceți un bilanț al situației, ce ați făcut și care sunt planurile dumneavoastră pe viitor. Aș dori să vă dau acum cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara tuturor. Mă bucur să particip la ședința dumneavoastră. Nu aș dori să vă răpesc uh, prea mult timp. Aș dori să-mi exprim recunoștința pentru faptul că putem să vorbim despre libertatea libertății de cult. cult. Așa cum spuneați, uh, ați prezentat uh, o scurtă istorie acestei situații, genealogia postului meu, și mi-ați spus să mă acces mai ales pe situația din Sudan și din Irak. Decizia Comisiei Europene a fost adoptată anul trecut, după ce Parlamentul European a votat covârșitor o rezoluție puternică în ce privește uh, atrocitățile săvârșite împotriva iazidiților uh, creștini și altor uh, minorități în teritoriile care fac obiectul controlului de către ISIS. Termenul uh, genocid nu este folosit uh, chiar așa mm, uh, fără discriminare, dar tot ce se întâmplă în aceste teritorii reprezintă un genocid, nu numai în ce privește Parlamentul European, ci și Consiliul Europei, Congresul American, Parlamentul Britanic, Parlamentul uh, Australian și mai multe instituții. Și eu consider că trebuie să facem mai mult decât să uh, ne exprimăm poziția. Și sper să cooperăm cu toții, pentru că libertatea de religie sau de convingere este unul dintre mecanismele cele mai importante pentru a uh, împiedica astfel de atrocități. Ultimul secol este plin de astfel de exemple și avem astfel de exemple de atrocități în care nu am reușit să protejăm victimele. Și, din păcate, nu am putut, uh, nu am fost suficient de curajos pentru a-i trage la răspundere pe uh, autorii acestor uh, atrocități. Și una dintre contribuțiile noastre îl reprezintă măsurile concrete și instrumentele și reprezentarea necesară pentru a proteja. Mă bucur de faptul că avem linii directoare la Serviciul pentru Acțiune Externă, avem și un intergrup la Parlamentul European. Chiar astăzi a publicat un nou raport cu privire la libertatea de religie și de convingere în lume. În lume. Uh, uh, comisia este reprezentată la acest grup, multe state membre uh, prin, deci la nivel diplomatic, fac foarte multe în acest domeniu și există și o platformă internațională sau rețele internaționale în care acest concept a devenit important și relevant. Ce putem face? Cum putem acționa? Libertatea de cult din lume, din păcate, astăzi vizează doar o minoritate a populației mondiale, în funcție de diverse date de comparație sau de metode de comparație, putem spune că situația este îngrijorătoare și că tendința este negativă. Multe țări restricționează sau îngrădesc libertatea de convingeri sau religie.